Doresc să mă adresez acum raportorilor din umbră și grupurilor politice de aici. Aș vrea să spun foarte clar, lunea viitoare vom încerca cu toții să analizăm raportul și să-l finalizăm din punct de vedere politic în toate domeniile, în ceea ce privește conținutul, desigur, nu în ceea ce privește articolele care au de-a face cu procedura de comitologie. Știți că ieri a fost ziua de 1 decembrie, ieri a fost uh, prima zi de lucru după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Deci toate articolele legate de comitologie trebuie acum să fie tratate după principiile impuse de tratatul de la Lisabona. Serviciul juridic trebuie să lucreze în acest sens, trebuie să efectueze modificări și în statele membre în acest sens. Prin urmare, deocamdată nu putem să ajungem la o negociere. Trebuie, am uh, concluzionat împreună cu președinția să încheiem părțile politice ale acestui raport pentru ca ulterior părțile de comitologie să uh, fie tratate sub președinția spaniolă. Să vedem acum uh, cum va, care va fi parcursul tehnic în următoarele săptămâni. Vom avea negocierea de comitologie. După aceea am o rugăminte. Raportorii din umbră să meargă la grupurile lor politice și să discute rezultatele cu acestea. Apoi, până joi, aș dori să vorbesc și cu domnul Papulo Santos în acest sens, înainte să mă exprim. Vă mulțumesc. Rugămintea mea este Uh, ca să discut cu domnul Capolo Santos, desigur, și Sonia este mereu la negocieri, am nevoie și de ea. Așadar, îi rog pe raportorii din umbră ca luni, după trialogul oficial, să mai rămână puțin în sală, astfel încât să mai facem un schimb de opinii. Apoi să se întoarcă raportorii din umbră în grupurile lor politice, astfel încât până joia viitoare să mi se adreseze ori mie, ori secretariatului comisiei să ne dea ok-ul, acordul pentru punctele pe care le vom fi încheiat până atunci. Astfel, um, președinția Comisiei poate să scrie o scrisoare președinției suedeze privind aceste puncte, după care uh, președinția suedeză poate să exprime oficial care sunt punctele încheiate. Și în ianuarie, sub președinția spaniolă, vom trata și punctele rămase sub procedura de comitologie și abia când vor fi încheiate și acestea, vom ajunge și în plenară și vom vota raportul. Asta se va întâmpla cândva în aprilie, în martie-aprilie, poate va dura și mai mult. Ideea este însă ca toți participanții, toate părțile implicate, să încheie aceste părți politice acum sub președinția suedeză, pentru că noi cu suedezii am negociat. Nu știu dacă alte negocieri reluate sub președinția spaniolă în acest sens ar fi posibile. Ar fi bine să terminăm totul acum. Am încercat să uh, uh, explic totul. Noi suntem un fel de cobai acum cu acest raport pentru că ne-am situat când, cumva uh, înainte și după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Suntem prima comisie care va trata acum un raport cu președinția suedeză. Uh, de regulă, celelalte comisii tratează acest lucru doar în cadrul comisiei. Noi, cum am terminat, ne-am terminat munca, suntem într-o situație oarecum diferită, de aceea am pretenția de la dumneavoastră și de la mine ca din punct de vedere juridic să fim foarte curați și să oferim un model, de ce nu, pentru următoarele negocieri care se vor purta toate în maniera în care această negociere a fost purtată. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Iegle, pentru această prezentare. Am să dau acum cuvântul doamnei Evans. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu, doamnei Iegle, are dreptate în, ce, în cele spuse despre întâlnirea cu raportorii din umbră și toți colegii care au fost uh, implicați în discuții, au avut loc mai multe întâlniri, s-a făcut schimb de foarte multe informații în ultimele zile în care s-a pregătit întâlnirea pentru luna viitoare, pentru lunea viitoare. În numele verzilor, ca grup vreau să spun că nu suntem mulțumiți cu ce s-a înregistrat până acum. Există câteva aspecte pozitive. De exemplu, la articolul 15, Consiliul a eliminat derogarea și există o serie de alte aspecte menționate de doamna Ieglă cu care suntem de acord. Însă acesta trebuie să fie un proces care în cele din urmă să ducă la o lege mai concretă pentru bunăstarea animalelor și să asigure o îmbunătățire continuă a standardelor și o înlocuire a metodelor invazive. Articolul 2a este unul care ne preocupă. Au avut loc multe discuții în acest sens, au, am avut și consiliere juridică și suntem dezamăgiți de faptul că statele membre nu permit adoptarea unor standarde mai înalte. Deci eh, nu vor adopta acest lucru. Au ales doar să mențină standardele existente, argumentul fiind nevoia de armonizare. Noi considerăm că în timp statele membre ar trebui să stabilească standarde mai înalte dacă ele vor crede că este cazul. Și asta este o problemă pentru grupul nostru. Acest document nu um, încurajează armonizarea după cel mai mare numitor comun, ci mai degrabă după cel mai mic numitor comun și acelea sunt cele mai slabe standarde. Articolul 8 cu privire la experimentele pe primate, am dori o definiție mai clară aici, în ceea ce privește debilitarea animalelor, în ceea ce privește inspecțiile, pentru care doamna Iegel a luptat foarte intens. Suntem dezamăgiți din nou că uh, propun inspectarea 25% dintre locații. Noi credem că ar trebui să fie o proporție mult mai mare. Și în ceea ce privește revizuirea sistematică, am dori să existe un uh, aliniat în care să se dea detalii mai clare, fiindcă acest lucru este esențial pentru mecanismul de implementare și nu credem că e prea mult să cere o revizuire la patru ani, având în vedere toate subiectele, toate mizele aici pentru interesul public din această legislație și am dorit niște obiective foarte specifice care să prevadă introducerea de noi mecanisme uh, pentru testare sau înlocuirea celor existente. Deci avem câteva probleme cu textul, așa cum este el formulat, însă vom participa la întâlnirea de luni și la discuțiile cu doamna Iegle și vom ridica și acolo aceste chestiuni vom discuta și în cadrul grupului și vom avea o poziție oficială, așa cum ne-a cerut raportoarea, doamna raportor, pentru săptămâna viitoare. Mulțumesc. Domnul Capula Santos dorește să ia acum cuvântul. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, Sra. Jägel, quero pedir desculpa pela minha aparente desatenção, mas estava apenas eh, a esclarecer um ponto ainda. Mulțumesc. Am cerut clarificarea unui aspect cu secretariatul. Îmi cer scuze pentru faptul că nu m-am exprimat corect. Uh, doamna Iegler, ați făcut o treabă foarte bună, vă mulțumesc pentru asta, fiindcă astfel am reușit să înregistrăm uh, niște progrese destul de semnificative. Aș dori să motivez absența domnului, domnului Sardu, care este raportoare fictivă, doamnei Sârbu, care este raportor din umbră și care în prezent este implicată în campania electorală din România. Însă, în grupul nostru politic continuăm să avem probleme și vom face eforturi pentru a găsi o soluție, cel puțin în ceea ce privește inspecțiile. Și sper să putem contribui într-o mai mare măsură pentru a ajunge la rezultatul dorit. Dar am totală încredere în uh, propunerile doamnei Egle, care fără îndoială ne va duce la un rezultat foarte bun. Mulțumesc, domnule Capula Santos nu exista traducere în limba franceză chiar la început, dar sper că toată lumea a înțeles. A înțeles. Acum doamna uh, Paulsen. Mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că ar trebui să înțelegem că prima lectură în cadrul Parlamentului conține două elemente importante. În primul rând, a existat o majoritate covârșitoare în favoarea propunerii și, în al doilea rând, în ceea ce privește propunerea Comisiei, protecția animalelor a fost uh, nu mai beneficiază de aceleași elemente ca înainte, dar este, acest lucru este în beneficiul uh, științei și industriei. Doamna raportor Ieglă ne-a oferit raportul său și toți uh, participanții din uh, delegația de negociere ar putea să încerce să revină la propunerea inițială a Comisiei. Știu că verzii sunt în favoarea acestui lucru, dar nu e posibil să mergem atât de departe. Putem ajunge la un compromis, dar până la urmă doar la un compromis. Pentru că foarte multe propuneri au fost refuzate la vot în plenară și trebuie să recunoaștem acest lucru și să admitem acest lucru. Cred că poziția doamnei Egel este foarte dificilă din acest motiv atunci când încearcă să obțină rezultate mai bune. Nu avem niciun subiect uh, major, crucial, uh, pe care să-l uh, contracarăm Consiliului. Deci trebuie să vedem să plecăm de la nivelul la care au ajuns negocierile acum și de la bun început am considerat că ar fi posibil să încercăm să obținem un compromis cât de cât decent care să fie pe placul tuturor în linii mari. Deci cercetarea și industria pe de o parte și uh, un text pe care să-l poată accepta și uh, activiștii pentru protecția animalelor pe de alta. Dacă sunteți îngrijorați și aveți anumite îngrijorări referitoare la anumite institute de cercetare, atunci um, Comisia va trebui să facă o inspecție acolo. Cred că dacă putem introduce cuvântul shall, or must, acest lucru ar fi extrem de util pentru bunăstarea animalelor și pentru protecția animalelor și pentru organizațiile care le apără, pentru că astfel ar avea o prevedere juridică care spune că Comisia va realiza inspecții în mod obligatoriu. Merci, madame, monsieur. Mulțumesc, domnul Desar, acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc lui Elizabeth Iegle pentru că a prelucrat această temă foarte dificilă. Este mereu, de fapt, o temă dificilă. Uh, am, uh, știu că mereu când vine vorba de protecția animalelor, opiniile sunt foarte divergente. Niciodată nu vom avea o reglementare care să satisfacă toate părțile. Cei care vor să protejeze animalele cer reglementări stricte, ceilalți vor libertate mult mai mare în domeniul științific. Vreau așadar să vă rog un lucru, să se ajungă la un compromis, să soluționăm această chestiune, pentru că să nu uităm un lucru – dacă aici, în Europa, vom avea reglementări foarte stricte, atunci acest lucru nu va însemna că altundeva în lume uh, nu vor mai exista testări pe animale, nici de cum. Dacă noi abolim testarea pe animale din Europa, atunci, în țările în care poate nici nu există reglementări în acest sens, să știți că animalele va merge mult mai rău decât acum. De aceea, noi trebuie să găsim un compromis cu care să putem să trăim, și un compromis care să permită cât de cât testările pe animale în Europa. Totodată avem posibilitatea ca la nivel științific să facem această reglementare astfel încât să putem să influențăm pozitiv mai apoi, să influențăm pozitiv pe ceilalți. De aceea insist aici pe uh, ideea compromisului. Trebuie să găsim sprijin în toate părțile astfel încât această directivă să ia naștere. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Des. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Doamna Susana Lumis are cuvântul. Um, um, Mulțumesc foarte mult. Cred că suntem de acord cu raportul uh, făcut de doamna raportor. Am avut uh, negocieri constructive în Parlament am văzut uh, eforturi mari din partea Parlamentului pentru a ajunge la o soluție constructivă și uh, am asistat și la deliberările Consiliului și am reușit să vedem și acolo exact același spirit. Există în continuare câteva chestiuni rămase deschise, dar din ce am uh, putut să ne dăm noi seama, uh, cred că elementele cruciale pentru protecția animalelor vor putea fi rezolvate într-un mod satisfăcător pentru găsirea unui echilibru, acestui echilibru pe care toată lumea vrea să-l găsească. Ce putem spune acum este că sperăm să putem continua să jucăm un rol de facilitare și să putem ajunge la niște propuneri de compromis acolo unde este necesar. Mulțumesc! Euh, mulțumesc. Aș vrea să știu dacă doamna raportor dorește să intervină la final. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și reprezentantei comisiei. Mulțumesc raportorilor din umbră, mulțumesc și tuturor colegilor mei. După cum a spus și Albert Des la final și după cum a spus și Comisia, iată care sunt cele două lucruri esențiale. Dacă ajungem la niște rezultate care fac imposibilă testarea pe animale în uh, Uniunea Europeană, atunci trebuie să știți că uh, vom pierde și locuri de muncă și se, vor se va ajunge la niște chestiuni destul de problematice. Astfel, trebuie să încercăm să găsim, după cum a spus și Comisia, un echilibru în progresul științei, atât uh, în ceea ce privește testarea științifică, cât și în ceea ce privește testarea pe animale. Eu cred că am luat-o pe o cale bună relativ bună pentru a găsi acest echilibru prin articolele enunțate de mine. Desigur că există puncte unde mai putem să venim cu îmbunătățiri, motiv pentru care mă bucur că veți fi luni la acel trialog, pentru că noi vom uh, opta pentru un control al acestui domeniu, un control absolut necesar, după cum a menționat și doamna Evans. Aici mai există câteva chestiuni neelucidate, să zicem. Sunt de acord, controlul este este absolut necesar, mai ales dacă funcționează foarte bine. Dacă controlele sunt riguroase, atunci eu sunt de părere că în instituțiile de cercetare animalele vor fi într-adevăr protejate. După cum a spus și doamna Paulson, vedem și în, în raportul ei privind bunăstarea animalelor că în 3-5 ani vom uh, putea să și verificăm, să vedem care sunt evoluțiile muncii noastre în acest domeniu. Cert este că uh, există state membre, de exemplu Germania, care pot să impună niște standarde mai înalte, după cum se întâmplă și în prezent. Ideea este că nu există standard unitar în Europa, există standarde mai înalte care pot să apară în anumite state membre, lucru care nu este rău, desigur. Aș dori să vă mai spun încă un lucru. Știu că primiți foarte multe e mail și eu primesc foarte multe e mail -uri. Există persoane care, dacă sunt puțin mai slabe, nici nu pot să doarmă noaptea. Nici eu nu pot să dorm câteodată noaptea, dar stați liniștiți că raportul acesta nu este chiar atât de simplu. Merci beaucoup. Mulțumesc. Vă propun să trecem acum la următorul dosar, care se referă la schimb de opinii privind procedura bugetară 2010. Săptămâna trecută, Parlamentul a fost la conciliere cu Consiliul și, din nou, doamna Iegle este raportorul care ne va face o prezentare a celor discuții. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport, comparativ cu celălalt, este o vacanță, să zicem. Aici avem de face nu cu sentimente, ci cu cifre, cu statistici pure. Noi, în calitate de Comisie Agricolă, am fost foarte uh, încurunați de succes la aceste negocieri bu- și bugetul intră sub procedura de codecizie. Pe data de 2 septembrie au avut loc voturile aici în uh, comisie în ceea ce privește bugetul 2010. Pe data de 29 septembrie am avut votul în uh, Comisia de Buget. Acolo noi cu uh, solicitările noastre am fost iarăși încurnați de succes, după care pe 22 octombrie a avut loc votul în plenară, unde uh, cu ajutorul reprezentantului de la Comisia de Bugete, iarăși noi, Comisia Agri, am avut succes. Pe data de 18 noiembrie au avut loc negocierile între Consiliu, Parlament și Comisie. Eu, în calitate de raportoare uh, am, de la Agri, am fost prezentă la aceste negocieri și am putut să reprezint poziția noastră. Pentru noi, cele mai importante puncte sunt uh, acele ale uh, acceptării Amending Letter 2. Este vorba despre 80, uh, 58 de miliarde de subvenții. Este vorba de 20, 264 de milioane de euro, o sumă cu, mai ma, cu 24, 264 de milioane mai mult decât suma precedentă. Astfel, când vine vorba de intervenții în domeniul agricol, sumele cresc cu 415 milioane de euro. Deci vă dați seama, o cifră deloc de neglijat. În ceea ce privește fondul pentru lapte, mi-este indiferent cum îl numim, oricum la final am obținut 300 de milioane de euro pentru acest fond. Poate că vă amintiți, doamna comisar aici în comisie a spus în septembrie că după primele negocieri, nu se știa exact unde ne situăm, uh, s-a ajuns la 280 de milioane la un moment dat, însă eu m-am impus cu atâta încăpățânare, astfel încât în acea seară a negocierilor am spus ori 300 de milioane, ori nimic. Și iată că încăpățânarea mea a dat roade pentru că am primit această sumă. Cele 20 de milioane în plus au meritat efortul, au meritat efortul pentru că noi suntem Comisia pentru Agricultură, noi reprezentăm Parlamentul, poporul și ne-am impus. 88 de milioane a fost o altă sumă pe care am obținut-o pentru laptele în școală. Uh, vom avea 76 de milioane de euro. Proiectul de buget este un proiect uh, elaborat aici în comisie, a conținut niște cifre, dar acum eu vă prezint cifrele finale, cele obținute în urma negocierilor. Proiectele pilot nu au fost un punct esențial al negocierilor, vor fi tratate în a doua lectură pentru că nu prevăd niște cheltuieli obligatorii. Astăzi se va discuta despre această temă și se va vota chiar acum în Comisia de Bugete. În ceea ce privește marja de eroare, avem și o sumă prevăzută ca sumă limită în cazul cheltuielilor adiționale, bani care pot să fie transferați, dar și bani care pot să fie utilizați pentru agricultură, de ce nu, sau pentru uh, spațiul economic, dacă este necesar. Per ansamblu, la rubrica numărul 2 am câștigat 59,7 miliarde pentru rubrica 2, comparativ cu o sumă Uh, de uh, mult mai mică din bugetul anterior. Ideea este că banii pentru agricultori pentru anul 2010 sunt asigurați. Așadar, la rubrica numărul 2, în ceea ce privește plățile directe și plățile de piață, precum și dezvoltarea spațiului agricol și spațiului de pescuit, în anul 2010, uh, dacă Parlamentul European va reuși în decembrie la Strasbourg, în a doua lectură să voteze pozitiv, atunci trebuie să știți că, per ansamblu, comparativ cu 2009, bugetul nostru va fi mai mare cu 3 miliarde. Consider că acesta reprezintă într-adevăr un succes pentru noi. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, doamna Iegle. Văd că nimeni nu dorește să intervină. Am să dau cuvântul comisiei reprezentată de doamna Hoffman. Îmi cer scuze, nu v-am observat. Vă rog, puteți să interveniți. Eh, eh, Domnule președinte, s-ar putea să mă transform într-un fan al doamnei Iegle, sau să credeți asta cel puțin, dar în orice caz eu vreau să o felicit pentru munca minunată pe care a făcut-o și uh, să spun că apreciem foarte mult rezultatele obțiune. Au, acest rezultat au fost niște uh, bătălii care au durat luni de zile, de exemplu în cazul laptelui. Doamna Iegle a început această luptă și aș vrea să o felicit încă o dată pentru uh, rezultatele obținute și sper că și în următorii ani să obținem rezultate la fel de bune. Mulțumesc. Comisia acum are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, s-a ajuns la un acord și având în vedere că a trebuit să găsim și finanțarea pentru cea de-a doua parte a Planului European de Redresare Economică, cred că uh, s-a ajuns la un compromis uh, bun pentru toate cele trei instituții și da, vor fi 20 de milioane mai mult pentru dezvoltarea rurală din Planul de Redresare Economică, lucru care a fost într-adevăr un rezultat bun. Din punct de vedere al Comisiei, apreciem faptul că scrisoarea rectificativă a fost acceptată în întregime și uh, a fost corectă pentru misiunea uh, pentru lapte. 300 de milioane sunt disponibile pentru agricultori, dar 20 de milioane au fost luate de la fondul de rambursare la export pentru lapte. Deci, Suma propusă de comisie în scrisoarea rectificativă a fost de asemenea acceptată și este în buget. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că marja este de 500 de milioane, fiindcă a existat o reducere în ceea ce privește uh, verificarea conturilor, încheierea conturilor lucru propus de Consiliul și introdus în concilierea de 230 de milioane. Asta înseamnă că se prevede să avem cheltuieli negative, lucru echivalent cu venitul de 230 de milioane mai mult. Nu ne așteptăm să obținem totuși acest venit și această gaură în buget va trebui să fie acoperită pe durata anului următor. Însă, cu marja existentă, care este de 505 milioane, Comisia consideră că există posibilitatea de a face acest lucru în caz că există această lipsă în buget și trebuie acoperită sau în caz că apar misiuni de urgență, așa cum a subliniat doamna raportor Ieglă. Deci, în mare putem spune că a fost un rezultat bun pentru agricultură, dar și pentru finanțarea pachetului de redresare economică. Mulțumesc. Doamna Egel, dacă doreți să interveniți. Ich danke der Kommission für die Ausführungen. Mulțumesc Comisiei pentru intervenție, mulțumesc și tuturor colegilor de aici. Domnul Capulosantos, să știți că apreciez toți fanii mei. Dar să știți că și din bugetul, din, în Comisia de Buget am primit sprijin de la socialiști, dar și de la celelalte grupuri politice, pentru că pe noi ne interesează să trecem de votul la, de, în Comisia de Bugete inițial, după care să mergem mai departe. Deci m-am simțit foarte bine că am fost sprijinită din toate părțile. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, care este un raport privind comunicarea Comisiei, o abordare comunitară în privința prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om. Raportoare pentru aviz este Maria Doseu Patrao Neves comunicarea Comisiei încearcă să dea o abordare strategică pentru prevenirea dezastrelor naturale în Europa. Subiectul este unul extrem de important, având în vedere consecințele acestor catastrofe în agricultură. Doamna Patrão Neves, aveți cuvântul. Sr. Presidente em exercício, representante Comisiei da Comissão colegi, Mulțumesc, Domnule președinte, dragi colegi, reprezentanții ai Comisiei, subiectul pe care îl discutăm astăzi și pe care am să îl prezint în linii mari se referă la abordarea comunitară în ceea ce privește prevenirea dezastrelor naturale sau a celor provocate de om. Nu este un subiect nou, ehm, reflectă o preocupare deja existentă la nivelul instituțiilor europene și mai ales la nivelul Parlamentului European unde în cadrul Comisiei de Agricultură acest lucru s-a discutat de foarte multe ori. Comisia noastră a abordat subiectul în mod sistematic și foarte detaliat și în mai 2006 am avut și un raport în acest sens. Sigur, au participat alături de noi și alte comisii, Comisia pentru Dezvoltare Regională, Comisia pentru Mediu și Siguranța Produselor Alimentare. Subiectul acesta revine din nou în discuție pentru că, în primul rând, este foarte relevant și, în al doilea rând, se recunoaște faptul că se pot face mult mai multe lucruri pentru a preveni aceste dezastre naturale, decât, mult mai mult decât s-a făcut până acum. Unul dintre principalele motive pentru care acest subiect rămâne unul de actualitate este uh, producerea dezastrelor naturale în mod repetat, lucru inevitabil și care face parte din lumea în care trăim. Datorită schimbărilor climatice, numărul acestor dezastre naturale este în creștere. Schimbările climatice duc la creșterea perioadelor de secetă sau cel puțin foarte călduroase, mai ales în țările din partea de sud a Europei și uh, acest lucru facilitează apariția incendiilor. În același timp, precipitațiile sunt mult mai intense în partea de nord a Europei, lucru care duce la un pericol mare de inundații. Având în vedere această situație, eh, este foarte important să analizăm eh, prevenirea dezastrelor, fiindcă amenințarea acestor dezastre este din ce în ce mai mare. Multe dintre recomandările care au fost făcute în trecut pe această temă, acum putem observa că nu au fost puse în aplicare și trebuie să fie puse în aplicare tocmai pentru a reduce efectele catastrofelor naturale sau a celor provocate de om, așa cum am sugerat întotdeauna și trebuie ca acest lucru să fie făcut cu mare urgență, având în vedere intensitatea fenomenelor legate de schimbările climei. Comisia responsabilă pe aviz din cadrul Parlamentului este Comisia de Mediu și această comisie consideră că trebuie să stabilim un model, o paradigmă comunitară de prevenire și de reacție și intervenție rapidă la dezastrele cauzate de om sau acelor naturale. Trebuie să recunoaștem că avem de-a face cu fenomene ciclice și cronice, uh, și aceste catastrofe naturale se produc în statele membre și de fiecare dată luăm discuțiile de la zero, vorbim despre eliberarea de fonduri pentru a oferi sprijin victimelor și așa mai departe. Dacă Uniunea Europeană ar avea un sistem de implementare automat în cazul unor astfel de catastrofe, lucrurile ar fi nu doar mai eficiente, ci și Um, mai, uh, ar oferi mai multă liniște și um, siguranță fermierilor. Prin urmare, după părerea mea, trebuie să stabilim cu exactitate care este intenția legislativă a Comisiei noastre în ceea ce privește um, această comunicare. După părerea mea, această comunicare nu este suficientă. Nu mi se pare că importanța și gravitatea acestui fenomen este reflectată în genul de uh, lege pe care dorește să o promoveze Comisia. Lucrul acesta, după părerea mea, este extrem de important, fiindcă aici vorbim despre abordarea globală dată acestui fenomen, lucru care este absolut indispensabil. Și comunicarea aceasta nu vine cu niște propuneri inovatoare. Sunt propuneri care derivă din studii deja făcute între trecut. Și apoi, toate eh, recomandările făcute în acest domeniu în trecut nu au fost puse în aplicare. Țineți minte raportul domnului Capula Santos referitor la dezastrele naturale și de asemenea, această comunicare este în discuție în diverse comisii din Parlament și trebuie să hotărâm care este perspectiva pe care dorește să o dea comisia noastră subiectului. Acestea fiind spuse, vreau să repet faptul că în contextul actual, și anume suntem în faza de un schimb inițial de opinii, deci în acest context trebuie să definim o serie de priorități și vă invit să facem acest lucru, să vedem care este linia principală, firul principal care trebuie urmat de avizul nostru. Care este titlul acestui comunicări? Uh, dezastre naturale și acelor provocate de om. Care sunt, deci, dezastrele care vor fi considerate catastrofe sau dezastre naturale? Cele legate de schimbările climatice sau probleme uh, cauzate de natură, inundații, secetă și așa mai departe, cu tremure de asemenea, furtuni, tornade și așa mai departe. Și toate aceste fenomene au diferite tipuri de impact asupra agriculturii. Noi trebuie să selecționăm acele dezastre naturale care au cel mai mare impact negativ asupra agriculturii. Deci eu Asta propun, să ne axăm pe acele dezastre care afectează cel mai tare agricultura. Apoi, pilonul 2 este cel al dezastrelor provocate de om. Într-o perspectivă mai limitată, aici putem uh, introduce incendiile, care sunt întotdeauna provocate de om. Dacă vrem să avem o abordare mai largă, atunci putem introduce aici tot ceea ce este cauzat de schimbările climatice, fiindcă omul este responsabil de schimbările climatice. Sau, dacă vrem să fi mai specifici, putem să introducem aici acele fenomene care sunt menționate în uh, comunicarea Comisiei foarte concret. Ce ne interesează pe noi, în primul rând, este impactul pe care aceste fenomene îl au asupra agriculturii. În primul rând, pentru că celelalte comisii care se ocupă de comunicare vor avea o perspectivă, o abordare diferită, care nu va lua neapărat în considerare interesele noastre. În acest context, trebuie să ne gândim dacă crizele epidemiologice, eh, cum ar fi febra aftoasă sau encefalita bovină, pot fi integrate în acest aviz, în acest raport de aviz. După părerea mea, într-un fel sau altul, trebuie să limităm totuși domeniul de aplicare al raportului raportului. Cred că am reușit să ating principalele puncte la care vreau să mă refer, însă criteriile fundamentale ale acestei abordări, după părerea mea, nu sunt foarte clare, pentru că în titlul acestei comunicări se vorbește despre prevenire, dar după părerea mea important nu este doar prevenirea, ci și intervenția, răspunsul, reacția rapidă în uh, momentul în care aceste dezastre se, se produc. Trebuie să avem în vedere două aspecte, și prevenirea și intervenția atenție. Altfel nu ai cum să te asiguri că există o siguranță. Deci cred că textul comisiei nu trebuie să se limiteze doar la prevenire, ci trebuie să ne gândim și la uh, intervenția, la răspunsul rapid. Și asta ar face documentul mult mai interesant. Și ar face ca documentul să treacă dincolo de ceea ce a fost creat până acum și ar duce la crearea unui sistem de intervenție rapidă în cazul diferitelor tipuri de catastrofe și dezastre, sistem care să se declanșeze automat atunci când se produce un astfel de dezastru. indiferent de modelul care va fi ales pentru acest sistem de reacție rapidă, trebuie să ne asigurăm că el poate și va fi pus în aplicare și va beneficia de fonduri adecvate. Se vorbește des de Fondul de Solidaritate European. Și Trebuie să subliniem faptul că acest fond este folosit doar pentru situații care au un punct de pornire și un punct final foarte bine determinat și de aceea nu putem aplica acest lucru fenomenelor care afectează agricultura, cum ar fi seceta. Trebuie să ne gândim de asemenea la un sistem de asigurări care să uh, ofere protecție agricultorilor și aici suntem în etapa de intervenție-reacție rapidă. Eventual un sistem de asigurări care să poată fi comun în toate cele 27 de state membre. Dacă acesta a fost deceniul politicii agricole comune, cu siguranță nu a fost deceniul uh, prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om. și să sperăm că acest lucru va putea fi realizat în decada următoare. Altfel riscăm ca și în cadrul uh, dezastrelor naturale și acelor provocate de am să avem o Europa care avansează cu două viteze. Cred că toate aceste aspecte sunt foarte utile și aș vrea să-mi spuneți ce părere aveți, fiindcă am nevoie să știu pentru a alege cea mai bună abordare și pentru a pregăti un document relevant pentru al doilea schimb de opinii care va fi mult mai concret și unde se va vedea direcția urmată de, care trebuie urmată de raportul de aviz. Mulțumesc! Mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei Eras Garcia. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că doamna raportor are dreptate atunci când spune că trebuie să analizăm situația și din uh, punctul de vedere, din perspectiva fermierilor. Eu sunt raportor din Umbra la Comisia pentru Mediu și uh, Uh, abordarea de acolo este complet diferită și cred că părerea noastră, avizul nostru, trebuie să fie complementar uh, celui uh, al Comisiei de Mediu. Doamna raportor a avut perfectă dreptate atunci când a spus că cel mai important lucru este să găsim soluții de prevenire. Cred că una dintre măsurile care ajută cel mai mult la prevenirea riscurilor Uh, aduse agriculturii este să ne concentrăm asupra anumitor uh, grupuri de populație și a zonelor în care locuiesc acestea. Deci vrem să păstrăm uh, populația agricolă, să păstrăm numărul de fermieri și numărul de așezări, pentru că există un exod rural în care oamenii se mută la oraș și îi pierdem pe cei care au avut grijă de pământ până acum și de păduri și așa mai departe. Deci agricultorii, oierii care pot să ne avertizeze de incendii, aceștia au fost înlocuiți de tineri care stau în turnuri de control. Și tocmai din cauza acestui exod am pierdut anumite meserii, cum ar fi cea de cioban, pentru că nu am dat atenție populațiilor uh, rurale și doamna raportor a spus pe bună dreptate că cel mai important lucru este prevenția. Deci trebuie să ne gândim că atunci când vorbim despre uh, dezastre naturale, în Europa avem incendii, uh, inundații și secetă, toate trei. Deci acestea trebuie să fie cele trei puncte pe care trebuie să le tratăm în primul rând și trebuie să avem o politică forestieră integrată pentru Uniunea Europeană. Nu vrem să amânăm această dezbatere și să lăsăm totul la latitudinea statelor membre, pentru că nu are nicio logică să avem 27 de politici diferite atunci când vorbim despre legislația europeană împotriva incendiilor și a secetei. Ar trebui să ne coordonăm instrumentele deja uh, existente. Nu putem face un lucru în Spania și un lucru în altă parte. Deci, pentru că în Austria și Italia, spre exemplu, avem uh, munții alpi, uh, deci nu putem avea abordări diferite în funcție de statul membru în care se întâmplă dezastrul. Cred că trebuie să avem suficient de multe resurse pentru a reacționa rapid la aceste dezastre, pentru că trebuie să avem un organism care să facă parte din arsenalul de instrumente pe care le avem la dispoziție și acest organism trebuie să se bucure de suficient sprijin și ajutor. Și aici mă refer la fondul de solidaritate, care a fost uh, o o uh, idee excelentă și am fost martor la crearea sa, dar de fiecare dată când revenim în septembrie la lucru, vorbim fie despre incendii, fie despre inundații. Deci să nu ne mai jucăm. Cred că este extrem de important uh, să ne concentrăm la subiectele care merită atenția noastră am tot vorbit de criza economică și uh, trebuie să fie foarte clar că dacă este nevoie de bani, de fonduri, aceste fonduri trebuie să fie puse la dispoziția celor uh, interesați și Parlamentul trebuie să fie interesat să pună la dispoziția uh, oamenilor un instrument pentru prevenirea dezastrelor. Mi-a făcut mare plăcere să lucrez cu doamna Patrao și sper că uh, Uh, vom, ne vom uh, bucura și de sprijinul Comisiei uh, pentru Mediu pentru a avea o reacție politică rapidă. Mulțumesc! Mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei raportor pentru observațiile făcute. O să continui ce a spus doamna Garcia. Avem nevoie de o reacție politică rapidă. Uh, Există și alte subiecte adiționale pe care aș dori să le menționez. În Irlanda, în momentul de față, ne confruntăm cu inundații puternice în multe zone ale țării și uh, oamenii spun că acest, lucru, acest fenomen este neobișnuit, uh, greu de prevăzut, poate fi legat de schimbările climatice, dar poate fi legat și de dezvoltarea urbană și de uh, Uh, lipsa de atenție dată sistemelor de canalizare și a, o lipsă de atenție pentru canalele făcute special pentru inundații ceea ce are un impact puternic, în special în zonele rurale și cred că ar trebui să analizăm cu mare atenție aceste aspecte. Am vorbit de asemenea cu oameni care au trebuit să-și părăsească locuințele și fermele din cauza uh, inundațiilor și au, ei mi-au spus că râurile nu sunt întreținute bine și acest lucru se datorează unei, unui conflict de politici între uh, agricultură și mediu și cred că la un moment dat ar trebui să ajungem la un acord, pentru că în prea multe cazuri și în acest caz particular avem puncte de vedere extrem de diferite pe de o parte din partea grupului de lobby pentru mediu și pe de alta din partea comunităților locale. Spre exemplu, uh, nouă ni s-a spus că pe vremuri se putea întreține uh, râul, dar dacă acum încerci să crești uh, volumul de apă, cineva va obiecta din partea lobby-ului pentru mediu. Poate e justificat, poate nu, dar cred că raportul ar trebui să menționeze și acest lucru, pentru că viețile oamenilor sunt afectate de aceste uh, dezastre și în alte state este, acest lucru se întâmplă chiar mai des, deci uh, aștept cu nerăbdare să văd proiectul noastră de raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Capula Santos, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să felicit Comisia pentru prezentarea acestui document. Consider că Într-adevăr, este momentul oportun să discutăm acum de spre acest subiect, nu suntem supuși unei presiuni din partea unor evenimente grave. În 2006 am fost raportor uh, un an după un an negru din punct de vedere al dezastrelor naturale, a incendiilor, poate cele mai dramatice din ultima sută de ani, urmate de niște inundații foarte mari cu victime umane și distrugeri materiale în multe state membre. De aceea, atunci când trebuie să lucrez sub așa o mare presiune și să uh, Uh, reacționezi, să răspunzi la niște astfel de situații, uh, e mult mai greu să discuți și să ajungi la un rezultat optim. Prin urmare, mă bucur să văd că avem o comunicare privind o abordare comunitară pentru că, în ciuda tuturor eforturilor făcute din 2005 până acum, ă, au existat recomandări, dar nu au fost puse în aplicare, sau cel puțin nu toate. Și ar fi fost într-adevăr ă, util ca, ă, odată cu ultimul bilanț de sănătate, să existe niște asigurări pentru agricultori care să fie valabile la nivel comunitar. Prin urmare, trebuie să ne întrebăm încă o dată unde am ajuns din acest punct de vedere, pentru că o parte dintre soluții depind în continuare de um, deciziile luate în fiecare dintre statele membre. De aceea, metoda, abordarea propusă de doamna raportor nu ar trebui să se limiteze, după părerea mea, doar la uh, prevenire, ci să mm, propună și mecanisme de intervenție rapidă, așa cum a și sugerat doamna raportor. Și cred că trebuie să se facă o diferențiere și să se stabilească o listă a catastrofelor, a dezastrelor naturale și a celor provocate de om, accentuându-le pe cele care au un impact mai, au un impact mai mare asupra agriculturii și apoi să aducem acest lucru la cunoștința comisiei. Și trebuie să vedem dacă inventarul de instrumente la care s-a angajat să le folosească pentru 2009 sunt cu adevărat disponibile, fiindcă e util să putem ști că avem instrumente financiare adecvate și ar fi util ca această listă să poată să ne clarifice ce se întâmplă în statele membre individuale după dezastre naturale sau ce se întâmplă la nivel preventiv, fiindcă pentru noi având în vedere că există un număr mare de instrumente propuse, este interesant și important să știm care sunt cele aplicate sau care pot fi aplicate. Grupul politic pe care îl reprezint va face tot ce poate pentru ca raportul să poată fi util agriculturii europene. Mulțumesc. Mai avem câteva solicitări de intervenție. Domnule Buve, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această muncă este extrem de importantă, atât din perspectiva prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om. Deci și cele naturale și cele provocate de om. În ceea ce privește dezastrele naturale, chiar dacă aceste chestiuni ale schimbărilor climatice fiindcă nu putem ști dacă avem de-a face cu o modificare durabilă a climei, dar în orice caz, schimbări există. Din această perspectivă, cred că în ceea ce privește agricultura, există posibilitatea de a preveni și de a permite agricultorilor, de exemplu, din toate țările care sunt victime ale secetei, să se aperi Astăzi există probleme legate de agricultori care vor să adapteze semințele la evoluția către un climat mai sec. Cred că acest lucru trebuie să se întâmple la nivelul cercetărilor publice, care trebuie împreună cu fermierii să inițieze cercetările necesare pentru a accelera luarea în considerare a acestei situații, adică adaptarea semințelor la uh, un teren mai sec, la o climă mai călduroasă, fiindcă acest lucru se întâmplă sistematic și cred că putem să avem o activitate în același timp pedagogică și de cercetare, fiindcă nu trebuie să adaptăm agricultura la uh, semințele standard care există, ci mai degrabă să profităm de activitatea fermierilor și cercetătorilor și să adoptăm semințele la climă. Apoi, catastrofele de origine umană. Aici se vorbește despre incendii, mai concret de ani de zile deja spunem că un uh, cioban uh, este mai ieftin decât uh, o prevenție a incendiilor. Deci e mult mai bine să avem așa ceva trebuie să existe o politică care să dea dovadă de dorința, voința clară de a instala uh, agricultori și fermieri în zonele afectate de secetă. Numai așa putem preveni incendiile trebuie să avem în vedere și politica silviculturii mediteraneene, care se referă nu doar o gestiune a terenurilor agricole, ci și o gestiune a pădurilor, care să fie considerate ca făcând parte din terenurile pentru animale. Deci trebuie să avem o viziune asupra pădurilor și să înțelegem că pădurile nu există doar pentru captarea dioxidului de carbon, ci reprezintă și un spațiu de viață și chiar cultural. Un al doilea aspect, ca să nu mă lungesc prea mult, vreau să spun că în cazul dezastrelor provocate de om uh, putem include și efectele negative ale agriculturii industriale. De exemplu, în vestul Franței, în Bretania, dar cu siguranță și în alte locuri, uh, algele verzi produc niște efecte catastrofale. Acestea sunt cauzate de utilizarea excesivă de nitrați în agricultura industrială. Și aici putem să spunem, iată, foarte clar o catastrofă cauzată de uh, om și care distruge alte forme de viață. Deci putem lega acest lucru cu distrugerea solurilor, fiindcă avem uh, pe teritoriile cu recolte imense, avem probleme legate de distrugerea solului. Uh, nu o să intru în detalii cu privire la lucrarea lui Stefano Fol, dar există probleme dacă nu vom fi precauți. În ceea ce privește inundațiile, din nou avem probleme în ceea ce privește drenajul, drenarea și introducerea de conducte uh, în sol pentru a ajunge a ajuta apa să circule mai repede duce la probleme fundamentale fiindcă crește riscul de inundații tocmai prin viteza apei și toate aceste lucruri participă la artificializarea uh, naturii. Acestea sunt aspectele pe care am vrut să le subliniez și pe care cred că trebuie să ne axăm și cred că Trebuie să existe standarde în ceea ce privește practicile agricole la nivel teritorial, eh, lucru care poate să ducă la eh, prevenirea riscurilor dezastrelor cauzate de om. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Siekierski. Doamnelor și domnilor, avem nevoie de o simplificare și avem nevoie să accelerăm procedura care ar permite Uniunii Europene să reacționeze mai rapid atunci când vorbim despre dezastre. Exact așa cum a solicitat Parlamentul și deputații, asta modifică și întreaga formă a Uniunii și tocmai de aceea trebuie să fim mai activi și acest lucru nu se poate întâmpla ca acum, când reacția durează luni întregi. În al doilea rând, când vorbim despre tipurile de dezastre, avem, pe de o parte, inundații și ar fi util probabil să avem mai multe investiții pentru a preveni efectele uh, unor asemenea uh, dezastre și de obicei aceste investiții sunt amânate și cred că în contextul problemelor pe care le vom avea cu apa pe viitor, cred că ar trebui să alocăm mai multe resurse și mai multe mijloace pentru a finanța aceste investiții pentru gestionarea apei. Apoi avem gestionarea riscului. Am vorbit despre asta și atunci când am vorbit despre bilanțul de sănătate, dar aici nu putem spune că asigurarea este ceva ce aduce beneficii doar companiilor de asigurări. Pentru că, până la urmă, beneficiile aduse fermierilor sunt foarte uh, mici. Apoi, în ceea ce privește raționalizarea uh, măsurilor noastre pentru protecția mediului. Uneori, uh, activiștii de mediu blochează anumite investiții care s-ar dovedi utile în contracararea efectelor dezastrelor, spre exemplu construirea de rezervoare și containere de apă. Și cred că ar trebui să accelerăm munca noastră în această privință, astfel încât să putem să avem aceste soluții în viitoarele perspective financiare și în noua politică, în noua abordare a PAC-ului. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Paulson, vă rog. de eh, raportör. Eh. Mulțumesc. Doamnă raportoare, aș dori să încep mai întâi cu domeniul forestier. Aș dori să insist asupra faptului că incendiile forestiere reprezintă o problemă decisivă în domeniul dezastrelor naturale, uh, odată cu seceta asta, în special în, în special în spațiul mediteranean în Europa de Sud. După cum a spus și domnul Bouvet, Trebuie să găsim o metodă de adaptare la situația actuală de acolo. Indiferent ce spunem despre cauzele schimbărilor climatice, cert este că cel mai bine ar fi să luăm schimbarea climatică ca și un lucru care nu trece de azi pe mâine, un lucru care persistă. Uh, pentru că sunt convinsă că schimbarea climatică va fi o problemă atât pentru noi, cât și pentru generația viitoare, pentru copiii noștri. Pe de altă parte, pădurea din nordul Europei, în special din țara mea și din Finlanda, reprezintă o chestiune cu totul diferită decât pădurea sau spațiul forestier din zona mediteraneană. Acolo funcțiile și biologia și ecosistemul în nord este total diferit față de cel din sud. Tocmai de aceea, nu ar trebui să luăm pădurea, pădurile din nord și să le amestecăm cu chestiunea din sud, unde pădurile uh, sunt incendiate și așa mai departe. N-ar trebui să facem o confuzie pentru că nu discutăm în termeni reali. Astfel, în spiritul solidarității ar trebui să facem tot ceea ce ne stă în putere pentru a identifica corect cauzele, astfel încât, când vine vorba de incendiile din spațiul mediteranean, să știm cum să acționăm. Este foarte clar că um, suntem în Uniunea Europeană pentru că vrem să fim solidari unii cu ceilalți, pentru că vrem să ne uh, asumăm și poverile vecinilor noștri. Este foarte clar că țările mediteranene nu reușesc să depășească singure aceste catastrofe, care oricum sunt cauzate printre altele de schimbările climatice. Așadar, noi, cu pădurile noastre bune din nord, am putea cumva să cofinanțăm prevenirea dezastrelor din sud. Există numeroase fenomene ale inundațiilor care nu trebuie neapărat acum să apară în raport eh, și în spațiul mediteranean și în eh, centrul Europei rectific. Acest lucru se întâmplă în special din cauza construcțiilor care sunt efectuate în uh, spațiile cu grad ridicat de risc privind inundațiile. Este senzațional că încă se mai construiește în acele zone, chit că se știe deja că gradul de risc în ceea ce privește atât seceta cât și inundațiile vor, va crește pe viitor. Cred că cel mai bun lucru pe care îl putem face în domeniul prevenirii inundațiilor este să ne gândim la toate aspectele implicate de catastrofe. În țara mea, uh, cei care acordă uh, Uh, cei care acordă autorizații de construcție și uh, societățile de urbanism iau în calcul toate chestiunile de dezastre naturale înainte de a acționa. Mulțumesc! Mersi, Madame Paulsen. Mulțumesc, doamna Paulsen. Mai avem încă 4, 5 uh, persoane care s-au înscris la cuvânt. Îi dau cuvântul domnului Elward. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și Salut uh, raportul uh, doamnei raportor și salut și contribuțiile diversilor vorbitori cu care sunt perfect de acord. Colega mea, doamna McGuinness, a subliniat deja faptul că o mare parte din Irlanda este în momentul de față sub ape, vestul, sudul și estul. Și Asta înseamnă niște probleme pentru toate comunitățile, și pentru infrastructură, și pentru mediu, și pentru agricultură. Aveam o distrugere a culturilor, o izolare de restul societății, în anumite cazuri, și salut Fondul de Solidaritate și apreciez uh, rolul său, dar criteriile de acolo trebuie să fie modificate și analizate. Cred că e timpul să avem această dezbatere și cred că atunci când ne uităm la prevenire, intervenire și reacție, de obicei intervenim prea târziu și care ar fi ca, uh, cauzele? Ne uităm aici și la scurgeri și la uh, Uh, îndepărtarea gardurilor care a fost încurajată de către Uniunea Europeană în trecut, uh, cred că ar trebui să actualizăm situația și să vedem ce se întâmplă acum, în momentul de față, pentru că schimbările se petrec, fie că le place, fie că nu. Climatul se modifică și la finalul lunii noiembrie am avut o creștere de 10% a cantității de ploaie și ne așteptăm la încă 10% pentru luna decembrie, ceea ce ar fi anormal, ceea ce înseamnă că în momentul de față avem 20% mai multă apă de ploaie decât în anii trecuți. Când vom merge la Copenhaga săptămâna viitoare să discutăm despre schimbările climatice, uh, mai ales că ar trebui să solicităm tuturor comisiilor implicate să se pună la curent cu situația actuală pentru a avea un plan comun, pentru că trebuie să analizăm prevenirea, intervenirea și reacția. Salut raportul, doamne raportor, dar aștept cu interes un raport uh, mai interesant despre viitorul uh, acestor măsuri, în special în relație cu uh, schimbările climatice. Mulțumesc, domnule Eluard. Dau cuvântul domnului Hausling. Eh, Sunt de acord cu multe din cele enunțate astăzi aici. Cred că mereu ne confruntăm cu aceeași problemă. Analizăm foarte bine situația, ne descurcăm de minune în identificarea problemelor. Putem să... Eu cred că nici nu putem să distingem foarte clar între catastrofele naturale și cele cauzate de om, pentru că interdependența este foarte mare. Dacă ne uităm la capitolul inundații, atunci vom vedea că mereu, după cum au spus mulți colegi, nu trebuie să construim uh, clădiri și uh, localități în uh, zonele cu grad ridicat de risc și totuși se întâmplă acest lucru. În Germania, de exemplu, în fiecare zi, în, grădi, în fiecare zi uh, construim pe 120 de hectare de pământ prețios. Mulți spun că trebuie să ne oprim, dar nu reușim. Ar trebui să începem în această comisie așadar să începem să ne preocupăm și de protecția pământului, pentru că, iată, temele sunt interdependente. Distrugem terenurile pe care le avem la dispoziție și apoi ne plângem că avem probleme cu inundațiile. Deci, ar trebui să vedem dacă nu putem să tragi, să vedem care sunt și consecințele și să acționăm ca atare, nu doar să facem analize. În vară, mereu se ajunge la situația um, în care nu mai discutăm foarte mult după, despre o catastrofă după ce aceasta a, a avut loc, ci așteptăm până la anul când reapare. Cred că putem să discutăm, în special când vorbim despre incendii, incendii, incendii forestiere, uh, Uh, că avem nevoie de un uh, observator sau de un spirit de observație foarte atent, pentru că de cele mai multe ori urmările sunt foarte grave și avem de-a face cu ele. Avem așadar nevoie de coordonare în foarte multe aspecte și trebuie să ne punem întrebarea următoare. De ce nu ne folosim de rezultatele pe care le avem deja, de ce nu acționăm la nivel comunitar, de ce nu își asumă Uniunea Europeană rolul de a coordona măsurile împotriva catastrofelor naturale sau cauzate de om. Mulțumesc, doamna Matiu acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să mă concentrez pe um, gestionarea pădurilor lucru care are în parte legătură cu agricultura și în parte legătură cu mediul. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru faptul că ia în considerare și aspectele legate de gestionarea pădurilor. N-am să mă refer acum la incendiile forestiere, n-am să vorbesc nici despre secetă, fiindcă acest lucru a fost făcut deja de colegii mei, ci am să vorbesc despre furtuni, pentru că s-au produs în număr foarte mare la începutul anilor 90 în Germania, în Austria, în 99 în Franța, au existat multe victime, mai ales în sud-vest anul trecut. Și uh, după ce s-au produs un număr mare de furtuni, am discutat mai ales despre gestionarea forestieră. Și aș cere ca titlu să se numească o abordare privința dezastrelor naturale și a celor provocate de om și să adăugăm și gestiunea pădurilor sau gestiunea forestieră după furtuni. Și cred că ar fi o idee bună să avem o dezbatere pe acest subiect al gestionării pădurilor. În orice caz, în Franța și în Germania este un, un subiect foarte relevant și cred că ar trebui să se regăsească și în raport ar fi mai bine să ne axăm aici pe aspectele de prevenție cu ocazia acestui raport sau să introducem și uh, intervenția după producerea acestor catastrofe naturale? Avem fondul de solidaritate care a fost uh, înființat acum câțiva ani, dar știm că există niște probleme, a fost blocat la Consiliu, n-am să intru în detalii aici, dar cred că e un pic uh, ne- greșit să ne limităm doar la prevenire putem face mai mult pentru că Uniunea Europeană și abordarea comunitară reprezintă niște aspecte importante. Ce să le spunem cetățenilor care au fost afectați de dezastre naturale? Eu mi-amintesc de furtunile din Loren, unde cetățenii au fost pur și simplu uh, devastați de numărul mare de arbori care au fost rupți sau au distrus rețelele de electricitate. 80% dintre ei n-au putut să beneficieze de fondul Solidaritatea, banii au ajuns mult mai târziu și nu puteam să le spunem cetățenilor Uniunea nu poate face nimic pentru voi acum în viitorul apropiat. Uh, Vă pot garanta că acest lucru este perceput foarte rău de cetățeni și cred că acum avem ocazia să reparăm oarecum acest neajuns și uh, să nu uităm că abordarea comunitară este ceea ce ne preocupă pe noi. Mulțumesc doamnei Matio. Acum are cuvântul domnul Agniu. Mulțumesc, domnule președinte. Schimbări climatice, niște cuvinte înfiorătoare. Uh, Uh, multe decizii făcute aici sunt luate pe baza acestor schimbări climatice și statisticile pentru acest fenomen creat de știin, uh, științii, oameni de știință sunt uluitoare. Există o facultate specială pentru meteorologie în Irlanda, comit ar putea sau nu să știe că acum două săptămâni au fost e mail trimise prin care se spunea că oamenii de știință ascund faptul că temperaturile scad, lucru care ar putea duce la acțiune în instanță. Săptămâna viitoare mergeți la Copenhaga să vorbiți despre schimbări climatice. Vă cer să mai rămâneți acolo o zi sau două și să ascultați o altă conferință numită Climate, Climate Sense bun simț climatic. Există mulți oameni de știință care vor lua cuvântul acolo, așa de mulți încât se mai prelungește cu o zi. Această comisie are acum competențe de codecizie și trebuie să își bazeze deciziile pe fapte uh, concrete și nu pe propagandă uh, care urmărește niște interese. Mulțumesc, domnul Albertes, are acum cuvântul. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt recunoscător doamnei Patrau că a prelucrat acest raport, dar, totodată, am o rugăminte. Când discutăm despre schimbări climatice, să fim puțin mai precauți în discuțiile noastre. Am și calculatorul în față, după cum se vede, și uh, am căutat nivelul apei din Würzburg. Uh, este un uh, oraș uh, din, de lângă râul Rhein, fluviul Rhein. Uh, Acolo au fost măsurate 1250 de metri cubi uh, de apă și desigur că mereu au, uh, au fost inundații extrem de mari din cauza uh, construcției, construcțiilor uh, de acolo. În 1352 însă a fost măsurată o cantitate de trei ori mai mare – deci ce s-a întâmplat atunci? Pe atunci nu exista televizor, nu exista radio și în jurul Würzburgului nu a aflat nimeni că acolo au existat in, uh, inundații. Un secol mai târziu, în, tot pe aceeași dată, uh, din nou s-au înregistrat 2500 de metri cub inundație și mai târziu iarăși 2200 de metri cub de apă. În 1500 și ceva, iarăși tot atâția metri cub de apă. Deci care au fost cauzele atunci? Tot din cauza agriculturii moderne, tot din cauza schimbărilor climatice. Ce Dumnezeu s-o fi întâmplat atunci că inundațiile au fost de două, trei ori mai mari? Și în jurul spațiului dunărean pot să constat exact aceleași fenomene, dacă mă uit mai atent. În evul mediu s-au trecut exact aceleași lucruri ca și în Würzburg, în uh, momentele ilustrate de mine. Deci, din totdeauna a existat schimbare climatică, putem să avem și date statistice care să susțină că deja am mai avut avut valuri de căldură și de schimbare climatică mult mai mari decât acum, așadar să fim foarte precauți. Foarte multe grupuri de interes, din punct de vedere politic și economic, nu fac altceva decât să se bucure de schimbarea climatică când uh, discutăm despre inundații pentru a se asigura că mulți, mulți oameni se as, uh, încheie asigurări foarte scumpe pentru protecție aș dori să mai fac uh, încă o afirmație fără să fiu uh, în postura de a da lecții. Trebuie să discutăm și despre incendiile forestiere și despre cum putem să le prevenim. O, un incendiu forestier devine o catastrofă doar dacă nu poate fi stins imediat după ce ia naștere. Am auzit că în Grecia, unde incendiile au fost dezastroase, într-o această țară cu 11 uh, milioane de locuitori, există doar 2000 de pompieri. Ei bine, la noi în Bavaria sau, să zicem, în Germania, pe ansamblu, avem un sistem al pompierilor voluntari. În satul din care eu provin, este foarte clar, oricine are 16 ani merge la pompieri și primește o, un antrenament în acest sens. La, pentru... Um, uh, avem foarte mulți pompieri, avem foarte mulți pompieri dotați din punct de vedere tehnic care sunt mereu capabili să acționeze. Deci nici nu poate să apară un incendiu fără ca acești oameni să nu intervină foarte prompt. Trebuie să vedem ce se poate face în uh, Spania, în Portugalia, în Grecia, pentru a fi introdus acest sistem de, de uh, voluntariat în domeniul pompierilor, astfel încât uh, să se poată acționa și de asemenea trebuie să vedem și ce putem face din punct de vedere tehnic să ajutăm aceste țări. Se ajunge la catastrofe doar dacă nu există suficienți oameni pregătiți, antrenați și, desigur, dacă nu există dotări tehnice necesare, astfel încât incendiile să fie prevenite din timp sau stinse la timp cel puțin. De aceea ar trebui, după cum am spus, să fim foarte atenți cu aceste discuții uh, ca să putem să, pre... să, le... să intervenim la timp. Când vine vorba despre inundații, uh, Iarăși, îmi amintesc că în regiunea mea a existat o localitate în care anual existau inundații Uh, însă cu o sumă de 8 milioane de euro, 4 milioane provenind de la Uniunea Europeană, acum acea regiune a fost foarte frumos dotată din punct de vedere ecologic, totul s-a soluționat astfel încât locuitorii de acolo nu mai trebuie să se teamă anual de inundații. Deci trebuie să vedem ce pot face și statele membre pentru a accesa fonduri în acest timp, mai ales unde uh, inundațiile, riscul inundației este mare. Ar trebui să fim foarte atenți pentru că cred că putem să facem multe. Vă mulțumesc. Mulțumim domnului Des și eu cred că sistemul bavarez de voluntariat pentru pompieri este un sistem care ar putea să inspire și alte state membre. Dau cuvântul domnului Lefol acum. Am ales să intervin în această fază a dezbaterii, fiindcă eu cred că e bine împărțit, bine echilibrat între prevenirea dezastrelor naturale și cele prevenite de om. Trebuie să facem o diferențiere clară, să determinăm care sunt determinate de om și care sunt naturale. Uh, Bavaria a fost acoperită de 100-150 de metri de gheață în ebra glaciară. Sahara era o zonă tropicală. Nimeni nu contestă acest lucru. Se produc schimbări climatice la nivel planetar uh, de când e lumea. Astăzi însă trebuie să ne gândim totuși și la consecințele uh, legate direct la faptul că în 100 de ani în atmosferă am emis ceea ce natura stocase timp de 100 de milioane de ani. Acesta este un fapt concret. Listurile sunt legate de schimbări și trebuie, ca responsabili politici, să vedem ce capacitate avem pentru gestionarea acestor riscuri și pentru limitarea lor. Aceasta este miza raportului, dacă am înțeles eu lucrurile corect. În ceea ce privește pompierii voluntari, sistemul acesta există și în Franța, merge foarte bine, cred că și în Portugalia și în Spania și sigur Europa trebuie să ajute lucrurile să avanseze gestionarea diferită a pădurilor este mai globală, astăzi mai generală la nivel european? Da, este și trebuie să se facă acest lucru pentru că pădurea asimilează dioxidul de carbon, este un spațiu de viață, este un spațiu structurat și trebuie să abordăm acest lucru din această perspectivă. Știm că în nord, în Finlanda, uh, pădurea este foarte importantă. Știm cum stau lucrurile în Suedia și în Finlanda. Deci, da, trebuie să nu mai revenim la dezbateri care constau, așa cum s-a spus aici, în a face o contra-dezbatere pe ideea schimbării climatice sau încălzirii climatice. Se întâmplă acest lucru, a fost constatat și în mod rezonabil putem să-l contracarăm, așa cum se spune și în acest raport al cărui titlu spune clar cum putem limita riscurile ridicate de dezastrele naturale. E responsabilitatea noastră și trebuie să ne păstrăm în aceste dimensiuni. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Ecaut. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna mă surprinde să văd cât de rapid uh, dorim să discutăm despre existența schimbărilor climatice, dacă există sau nu. Sunt perfect de acord cu domnul Agnew. Când vorbim despre schimbările climatice, trebuie să ne bazăm pe elemente științifice clare. Și îl invit pe domnul Agnew să îi ascultă pe oamenii de știință care vorbesc despre asta și care știu foarte bine ce se întâmplă. Eu lucrez de ani buni la asta și uh, îi cunosc pe oamenii de știință care se ocupă de acest domeniu și îl invit să discute cu ei. El spune că se bucură că la Copenhaga există o a doua zi uh, în care se va discuta cu oamenii de știință care ignoră acest fenomen. Și că va veni la un adevărat uh, eveniment științific în a doua zi de la Copenhaga, dar uh, cu toate acestea, cred că nu este important în acest moment pentru acest raport să discutăm dacă există sau nu această schimbare climatică, pentru că este o dezbatere fără sfârșit și cei care doresc să nege acest lucru o vor face până la final. Cei care au trăit uh, uh, un dezastru pentru ei nu contează dacă este un dezastru natural sau făcut de mâna omului. Trebuie să vedem cum reacționăm față de aceste dezastre. Trebuie să discutăm despre prevenire și despre reacțiile după ce se întâmplă. Și din punct de vedere al agriculturii, pentru că suntem într-o comisie de agricultură, ar trebui să vedem și care ar fi rolul agriculturii în prevenirea și adaptarea la dezastre. Și cred că una din problemele cheie ar trebui să fie o agricultură multifuncțională, pentru că dacă vorbim despre agricultură pe scară largă, agricultură intensivă, industrială, este foarte greu să eviți dezastrele de orice natură ar fi ele. Și atunci, cel mai important ar fi să discutăm despre cum ar putea o agricultură multifuncțională să ajute la prevenirea dezastrelor și să lăsăm dezbaterea uh, Uh, privind uh, caracterul uh, dezastrelor oamenilor de știință care știu despre ce e vorba. Mulțumesc, doamna Rodust. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să vă rog să luăm în serios această discuție și să nu încercăm să nu o privim ca fiind una care tratează pericolele uh, dacă nu luăm în serios toate chestiunile legate de dezastre, atunci uh, ne confruntăm cu mari probleme. Avem, din punct de vedere științific, toate datele necesare. În țara mea, mai precis în Schleswig-Holstein, landul meu, eu trăiesc între două mari mări și înțelegem foarte bine ce uh, înseamnă furtunile tot mai puternice și creșterea nivelului mării. Este vorba de niște schimbări dramatice uh, mai ales dacă este să vedem și ce spun cercetătorii. Dacă este să ținem seama de ce spun cercetătorii, în 50 de ani țara mea se va micșora cu o treime. Acestea nu sunt niște scenarii horror, ci sunt date concrete. De aceea vreau să discutăm în termeni concreți și să nu încercăm să arătăm cu degetul încolo și încoace, ci să vedem care sunt responsabilitățile noastre și ce informații avem la nivel științific pentru a trasa noi drumuri. Creșterea, creșterea emisiilor de carbon din ultimii 50 de ani este, s-a petrecut din vina noastră. Eu nu mi-amintesc ca bunica mea să fi mers de colo-colo cu mașina, nu mi-amintesc, iarăși, ca bunica mea să fi folosit fixativ. De aceea, vă rog, insist, să discutăm în termeni concret și să nu ne prefacem aici că avem doar niște scenarii horror și nu informații concrete. Trebuie să ne bazăm de, pe informații pe care le avem din urmă cu câteva sute de ani, să facem o comparație. Sigur, și atunci au existat catastrofe, dar ceea ce uh, trăim noi astăzi se datorează foarte mult și uh, evoluției noastre care, desigur, că a avut efecte devastatoare asupra naturii. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Încă o dată îmi cer scuze pentru eroarea comisă mai devreme. Ultimul vorbitor, domnul Capula Santos. Era apenas para un um esclarecimento, senhor. Mulțumesc. Am vrut doar să fac o clarificare pentru domnul Des. Aș vrea să-i spun că în cazul Portugaliei, cea, țara mea, 95% dintre pompieri sunt voluntari și doar în trei sau patru dintre orașele mari există pompieri profesioniști. Am urmărit uh, îndeaproape valul de incendii din 2005 și cred că cei care nu locuiesc într-o țară din sudul Europei au dificultăți să-și imagineze ce înseamnă zile în șir cu temperaturi de 40 de grade, cu o umiditate a aerului de 95% sau 5%. Și să vezi că în fiecare zi e secetă, că nu cade nicio picătură de ape și că de fiecare dată când o rază a soarelui ajunge pe vegetația uscată, se naște o scânteie. Nu există niciun instrument, nicio modalitate să împiedici o catastrofă naturală de mari dimensiuni în aceste cazuri, mai ales dacă așa ceva durează zile în șir. Prin urmare, este clar că după aceste drame trebuie să investim în oameni, trebuie să luăm niște măsuri radicale. Pentru că poți să ai cea mai bună metodă de prevenire, cea mai bună capacitate de intervenție. N-ai cum să fii eficient când te confrunți cu astfel de condiții. Mulțumesc, dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Domnul Des dorește să intervină întâi. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, poate că nu m-am exprimat suficient de clar. Când am descris situația din uh, situația pompierilor, am vorbit despre Grecia, pentru că pe mine m-a șocat că există o țară cu 12 milioane de locuitori care are doar 2000 de pompieri. Este mult prea puțin. Tocmai de aceea acolo nu se poate reacționa suficient de prompt în cazul unor astfel de catastrofe. De aceea m-am referit strict la Grecia și la numărul mic de pompieri. Au foarte multe avioane de intervenție, dar nu au suficientă forță de muncă. Sunt un adept al măsurilor de prevenire, trebuie să fie luate toate măsurile posibile și trebuie să ne pregătim în acest sens pentru a le lua. Nu ar trebui să dar totodată nu ar trebui să ne prefacem că nu ar mai fi existat schimbare climatică până la generația noastră. A mai existat și de aceea mereu mă raportez la uh, exemplele bune, am, mi-am izolat casa, am renunțat la centrala termică și am folosit metode alternative, deci fiecare dintre noi putem să facem astfel încât să um, tratăm precaritatea resurselor într-un mod cât se poate de eficient, astfel încât să fim și noi, să abordăm și noi măsuri de prevenire. Putem așadar să câștigăm mult mai mult pentru noi, făcând astfel de lucruri, să facem tot posibilul ca să uh, fim cât mai eficienți cu puținele resurse pe care le avem. Merci. Mulțumesc. Dau cuvântul acum comisiei, care este reprezentată astăzi de domnul Christopher Allen. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate aș dori să îmi exprim mulțumirea, mulțumirea Comisiei cu privire la faptul că Parlamentul a hotărât să aibă un raport de inițiativă pentru acest subiect extrem de important al prevenirii dezastrelor. De asemenea, există mai multe comisii care vor fi implicate în acest exercițiu, lucru care reflectă seriozitatea uh, acordată de Parlament acestui subiect, în special de această comisie. Dați-mi voie să, revem, să revin acum la niște aspecte cronologice cu privire la modul în care s-a ajuns la această comunicare. În 2008, Comisia a adoptat o comunicare privind răspunsul, uh, intervenția după dezastre. În această comunicare se prevedea nevoia unei abordări integrate pentru gestionarea dezastrelor, inclusiv eforturi intense pentru prevenire, reacție și uh, redresare. Unul dintre angajamentele asumate de comisie la data respectivă a fost să se analizeze ce se face la nivelul prevenirii și să se determine care sunt etapele ulterioare de urmat. Și de aceea, în februarie 2009, comisia a emis această comunicare privind abordarea comunitară în privința prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om. Deci, da, într-adevăr, este un subiect care ne interesează și așteptăm cu mare interes uh, concluziile acestei adunări în ceea ce privește prevenirea acestui gen de dezastre. Noi considerăm că există o serie de instrumente care abordează această chestiune a prevenirii. Există directiva privind uh, inundațiile care stabilește niște cicluri care trebuie urmate de statele membre. Există instrumente financiare. Uh, măsurile de prevenire pot fi finanțate pe baza politicii de dezvoltare regională, a politicii agricole. Însă Comisia consideră că este o abordare prea uh, ușoară, prea lentă și crede că toate aceste eforturi, toate aceste perspective trebuie comasate și uh, să avem o abordare integrată. De ce luăm acest subiect atât de în serios? Pentru că există date care ne spun că în anii 80 au fost uh, cel puțin 100 de dezastre legate de uh, climă și uh, acum, în ultimul deceniu, s-a ajuns la 350. Deci, evident, e vorba de o creștere a acestor provocări cu care avem de-a face. În această comunicare, pro- Comisia propune o serie de pași inițiali care trebuie urmați. Au fost identificate domeniile în care trebuie intensificate eforturile, de asemenea cunoștințele referitoare la dezastre, la impactul acestuia și la, acestora și la posibilitatea de prevenire uh, sunt la un nivel destul de scăzut. Nu sunt prea multe cunoștințe și de aceea facem eforturi să uh, dobândim unele noi metodele pentru dezvoltarea, pentru elaborarea unor planuri de evaluare a riscurilor și a de gestionare a riscurilor uh, se îndreaptă înspre constituirea de planuri naționale. În acest domeniu, Comisia intenționează să emită o serie de linii directoare care să ofere orientare pentru acțiunea statelor membre. Chestiunea finanțării a fost de asemenea menționată într-o serie de declarații astăzi și Comisia este de acord că perspectivele financiare ulterioare și revizuirea instrumentelor financiare vor reprezenta o oportunitate bună pentru integrarea mai eficientă a prevenirii și uh, Comisia este foarte interesată de sugestiile de opiniile Parlamentului cu privire la cum poate fi promovată această activitate. Statele membre folosesc fondurile în mod eficient, cum pot ele fi stimulate sau încurajate să folosească mai bine fondurile pentru prevenirea dezastrelor. Ca ultimă remarcă, am un comentariu cu privire la intențiile comisiei și cu privire la uh, nivelul la care am ajuns în cadrul acestui proces. Comunicarea adoptată în anul acesta stabilește pașii inițiali inițial care trebuie urmați pentru a uh, condensa toate strategiile existente și apoi pentru a le îmbunătăți. De asemenea, Comisia și-a manifestat interesul uh, la nivelul celorlalte instituții de a primi informații cu privire la ce se dorește la nivel um, european. Pe această bază și pe baza măsurilor care sunt luate în prezent, Comisia poate să elaboreze noi inițiative dacă acest lucru va fi necesar. De asemenea, Există uh, planurile Comisiei ca follow-up la Cartea Ablă privind schimbările climatice. Uh, a fost menționată aici de mai multe ori situația gestionării pădurilor. Comisia urmează să adopte la începutul anului 2010 o carte verde privind gestionarea pădurilor, lucru care ne va oferi ocazia să intrăm în detalii pe toate chestiunile care au de-a face cu silvicultura și cu riscurile cu care se confruntă terenurile acoperite de păduri, unde intră sigur și dezastrele naturale. În ceea ce privește redresarea, Comisia recunoaște importanța acestor eforturi. Măsurile de redresare trebuie să includă și măsurile de prevenire, fiindcă atunci când ai de-a face cu un dezastru și investești în măsuri de redresare după dezastru, trebuie să investești și măsuri de prevenire. Trebuie să vedem cum putem să, cu ce instrumente putem încuraja statele membre să meargă mai departe spre o abordare comună. După cum știți, Comisia are o propună, propunere și pentru reformarea Fondului Solidaritatea, care în prezent este analizată la nivelul Comisiei și pe acest subiect Comisia și Parlamentul sunt de aceeași parte în ceea ce privește poziția pe care vrem să o încurajăm Consiliul să o adopte. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci, monsieur Ellen. Mulțumim domnului Ellen și acum dăm cuvântul uh, raportorului, domnului raportor pentru concluzii. Muito obrigada. Ehm, eu gostaria neste, neste momento final. Ehm, mulțumesc. În încheierea acestei discuții aș vrea să reconfirm încă o dată intenția mea pentru acest prim schimb de opinii. În mod intenționat nu am intrat în detalii de natură tehnică și nu m-am referit la subiecte specifice. Am încercat să iau într-un fel pulsul situației, am încercat să văd care sunt principalele criterii care trebuie să stea la baza raportului de aviz. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru toate intervențiile avute și cred că, iată, am reușit să vedem foarte clar care sunt subiectele mai sensibile și mai relevante pentru noi. De exemplu, pentru mine un prim semn de întrebare are de-a face cu cele două uh, niveluri de prevenire, pe de o parte, și pe de altă parte de intervenție. Vreau să vă reamintesc că în titlul comunicarea se referă exclusiv la prevenire. Dar în textul comunicării, în articole, se menționează în același context atât prevenirea cât și intervenția, fără a diferenția între ele. Și uh, observ că există un număr destul de mic de colegi care să se fi referit doar la intervenție sau doar la prevenire. Majoritatea colegilor au uh, privit toate acest, aceste două eforturi dintr-o perspectivă integrată. Prin urmare, nu există îndoiel cu privire la faptul că ambele aspecte trebuie avute în vedere. Sigur, prevenirea, identificarea cauzelor care duc la dezastre, fie ele naturale sau provocate de om. Însă, trebuie să spunem cum vom face această prevenire și de asemenea, trebuie să vedem care este modul în care fermierii pot să se implice în mod activ prin prezența lor în activitatea economică cotidiană ei sunt cei care pot constitui un factor determinant în eforturile de prevenire a dezastrelor. Un aspect important este și cel reprezentat de cerințele pentru stabilirea unui sistem de intervenție, care evident trebuie să se bucure și de o finanțare adecvată. Trebuie să vedem care este situația din acest punct de vedere la nivelul agriculturii. Trebuie să vedem cum poate avea loc o astfel de intervenție pentru a, a reuși să reducem la minim efectele acestor dezastre naturale și provocate de om asupra agriculturii, asupra fermierilor. În ceea ce privește fenomenele cele mai relevante, trebuie să există o listă cu astfel de fenomene care trebuie să fie incluse în această dezbatere. Și din intervențiile colegilor a, reușit, a reieșit clar că trebuie să ne bazăm pe bunul simț când facem o astfel de listă și să avem în vedere mai ales acele fenomene care au un impact devastator asupra agriculturii. Incendii și secetă în sudul Europei și inundații în nordul Europei. În ceea ce privește particularitățile acestui subiect, am observat că au reieșit trei priorități. În primul rând, politica forestieră, fără să minimizăm faptul că Uh, pădurile din sud nu intră în aceeași categorie cu cele din nordul Europei. Dar oricum, politica forestieră trebuie avută în vedere. Apoi, planurile de dezvoltare urbană, care au un impact foarte mare, mai ales în ceea ce privește inundațiile. Deci, impactul planificării urbane, care se resimte și la nivelul terenurilor agricole și, de asemenea, și teritoriile utilizate de agricultori trebuie să fie avute în vedere. Subiectul acesta este foarte important, după cum uh, am văzut din discuțiile care au avut loc. Acesta este un subiect care revine tot timpul, ciclic, odată cu producerea de dezastre. De câte ori se produce un dezastru, revenim și discutăm despre acest subiect. Acum însă lucrurile stau altfel. Avem ocazia să discutăm la rece mai degrabă decât sub presiunea unui dezastru. Și acest lucru ne permite să fim mai obiectivi în uh, evaluările pe care le facem. Cred că dintr-o perspectivă globală obiectivele pe care încercăm să le atingem, am încercat să le atingem cu acest prim schimb de opinii, au fost îndeplinite, am reușit să facem ce ne-am propus și uh, am înțeles din intervențiile colegilor care sunt sferele, uh, domeniile prioritare pentru asta vreau să le mulțumesc tuturor celor care au dat dovadă de sprijin și de deschidere spre colaborare acum și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc. În ceea ce privește calendarul, proiectul de aviz va fi examinat pe 22-23 februarie 2010. Termenul de depunere a amendamentelor este stabilit pentru 1 martie 2010 și vom adopta avizul la reuniunea din 17 martie. Ca de obicei, coordonatorii vor informa membrii cu privire la rezultatele întâlnirii de ieri. Asta este tot pentru astăzi. A fost ultima noastră întâlnire de anul acesta. Următoarea întâlnire va avea loc pe 25-26 ianuarie 2010.